So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort. Dragi colegi, continuăm cu reuniunea noastră. Avem acum, după maratonul de vot de astăzi dimineață, avem încă o jumătate de maraton în această după-amiază, cu foarte multe subiecte importante de pe ordinea noastră de zi. Trecem la punctul numărul 12, standardele de calitate și siguranță referitoare la organele umane destinate transplantului. Un subiect foarte interesant și important pe care l-a tratat Miroslav Mikolașic. Raportorul a dorit să ia cuvântul scurt. Te rog, domnule. Sie haben das Wort. Ja, danke schön. Herr Vorsitzender, Ladies and gentlemen, dear colleagues, uh, uh... Domnule președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi, aș vrea să subliniez colaborarea excelentă cu toți colegii, cu toți raportorii din umbră și cu secretariatul în acest dosar. Când am pregătit textul și voturile, a fost, într-adevăr, s-a putut simți un spirit de cooperare și de compromis foarte puternic. De asemenea, din partea raportorului principal, eu am putut să iau o, să preiau o serie mare de amendamente, nu numai de la colegii raportori din umbră, ci și din alți, de la alți colegi care au avut ocazia să înainteze amendamente și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că amendamentele dumneavoastră au adus o plus valoare evidentă textului acesta. Avem și un mesaj pozitiv de la serviciul juridic, îl regăsiți cu siguranță în dosar. Mă bucur să pot face constatarea că directiva de la și articolul 1, 168 uh, arată că în ceea ce privește folosirea transplantului de organ ca um, instrument comercial, s-a putut uh, elimina cu totul această prevedere. Aș vrea, de asemenea, să vă rog să permite să fac un comentariu și anume. În ceea ce privește amendamentul consolidat 4, a existat o nelămurire. Am inclus deja cererile, cerințele unor state membre, cum ar fi Belgia, Marea Britanie și Olanda, unde uh, există o dezbatere publică în legătură cu această chestiune. Cred că cu acest, uh, dacă ar fi cu acest amendament am fi reușit să împiedicăm această discuție în țările respective. Vă cer însă sprijinul dumneavoastră, dat fiind că atmosfera este una pozitivă, nu doar în comisia noastră, dar în întregul Parlament. Statele membre ne transmit mesaje pentru aprobarea acestei directive cât mai repede cu, cu putință și sunt convins uh, că votul final de la Strasburg din luna mai, cât și votul de astăzi, vor da cetățenilor europeni această directivă pe care și-o doresc, pe care au nevoie. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Nicola, și trecem acum la vot. Amendamentul 75. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 59. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm 59, s-a deschis votul. Abstimmung beendet. S-a închis votul. 27 de voturi pentru, 18 împotrivă, se adoptă. Trecem la pagina următoare acum, 61, Horst Schnellhar, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 62. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 64, 65, identice. cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 66, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 67, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 71 pentru, Împotriva. Abțineri. Se respinge. 72. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 73. Pentru. Împotriva. Abțineri. Verificăm. Check, check. Check, check. Verificăm, deci. S-a închis votul. Se respinge. 74. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. E prea just. 74. Se deschide votul. se închide. 28 la 24 se adoptă. Acum trecem la 75. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 76 vot pe părți, prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 77. Șaptezeci și șapte, așadar. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 3. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 78. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 4. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Jurii 2, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 81, identic cu 82, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 5. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 6. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm. Verificăm 6. S-a deschis acum votul. S-a închis. 34 la 19 era destul de evident, de fapt. Pe pagina următoare, acum, 7, sus. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 84. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 85. pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 86, cine-i pentru? Împotrivă. abține, Se respinge. 87, pentru? Împotriva. Trebuie să verificăm. Deci verificăm 87, s-a deschis votul. S-a închis votul. Mm, da, am văzut eu că e strâns. Se respinge. Acum opt. cine e pentru? Împotrivă. Abținere se adoptă. 89. cine e pentru? Împotrivă. Abținere se adoptă. Pagina următoare acum. Amendamentul de compromis 2. Cine-i pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 93 mai departe. Identic cu 94. Cine-i pentru 93-94? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 95. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 96. Cine-i pentru? Potrivă. Abțineri se adoptă. 97. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul numărul 1. Cine-i pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Mai departe, 101. cine e pentru 101? Mulțumesc, împotrivă, abțineri, se adoptă. 102. cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 103. cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 104. cine e pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Acum 106. cine e pentru? Mulțumesc împotrivă. Abțineri se adoptă. 107. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 108. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. 108 se verifică. Acum s-a deschis votul. S-a închis. 28 la 23 se adoptă. 110. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 111. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul numărul 3. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 114. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 116. Cine-i pentru? Împotrivă. 115 e compatibil, deci putem să-l votăm. Mă întorc la 115. Cine e pentru 115? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 116 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 14 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 118 cu un amendament oral. Cine-i pentru 118? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 119. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar eu zic să verificăm. 119 se verifică acum. Da? Beendet? S-a închis? Da, se respinge totuși, evident. 120 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 121 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Jurii 3, cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 122. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 123. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 124. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Cincisprezece pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 126. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 127. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 128. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 129 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adopt. 130. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 131. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 132. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 133. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 134. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 135. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 136. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 138. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 139. Cine-i pentru? 139. Verificare? Nu. 138. Este verificare. Abstimmung beendet. S-a închis votul. E evident. 50 <laughs> la 6. 50 la 6. Da, destul de clar. 139. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 140-141 identice. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri respinse. 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 142. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 130 143, pardon. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 144 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 145-146 identice. cine e pentru? Împotrivă abțineri. Verificăm. Abstimmung beendet. Ja. S-a închis votul. Da, într-adevăr, foarte just. 29 pentru, 28 împotrivă. Se adoptă. Am ajuns la 23 și jurii 5, jurii 4, identice? Nu, 23 și jurii 5. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Jurii 4. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 147-48. Identice cine-i pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. 24 cade. 150 acum. cine e pentru 150? Împotrivă. Abțineri. Nu-i foarte clar. Verificăm electronic la 150. und beendet. S-a închis votul. Da, foarte strâns. 28 la 26 se adoptă. 151. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Bun, verificăm 25. S-a deschis votul. S-a închis? 32 pentru, 22 împotrivă, se adoptă. Compromisul 5. Cine-i pentru? Mulțumesc, împotrivă, abțineri, se adoptă. 154. Acum cine pentru? Potrivă. Abținere se respinge. Pagina următoare. 155. cine pentru? Potrivă. Abțineri se respinge. 26 și jurii 8 identice. cine pentru? Potrivă. Abțineri se adoptă. 27, jurii 7. Pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. 28. Da. cine pentru? 20, pardon, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Juri 9, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Iuri 10. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 156 cu amendament oral. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 157-158, identice. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 30. Ă, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 159. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Dann kommt Trecem la amendamentul de compromis 4. Amendament consolidat 4. Cine e pentru? Împotrivă. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. Amendamentul consolidat numărul 4. Abstimmung beendet. S-a închis votul. Se adoptă 31 la 24. Așadar, s-a adoptat. 162 acum. Cine e pentru? 162, suntem la pagina 17. Cine e împotrivă? Da, e neclar. Așadar, haideți să verificăm. S-a deschis votul. 162, pagina 17. S-a închis votul. Clar. 34 pentru, 22 împotrivă, așadar se adoptă. Jos, pe pagina 17, 168. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 34. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 169. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 170 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 35 ne pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la pagina următoare. 176. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 38. Cine e pentru? Treizeci opt pentru. Treizeci opt încă o dată. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 177. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 179. Nu, spune președintele. Nu, acesta e devine caduc. Nu, 179. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm electronic. 179. S-a închis votul? E clar. Se respinge. O sută Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 181. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 182 și 183. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 184. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 40. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 185. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 42. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 43. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 186. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 187 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 188 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 189. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 44. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 190 și 191 sunt identice. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 192, 193, identice, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 45. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 194. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 46, prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 195. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 46. Partea a doua. 46. Partea a doua. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 196. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 197. Cine pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. 197. O persoană în plus la PP. Cineva de la PP trebuie să își retragă cartela de vot. În continuare, e o persoană în plus? Bun. 29 la 27, așadar, se adoptă. 49. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 198 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 199. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 50 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 51. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 52. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 53. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Doamna Hasi, amendament oral la 54. Eh, Am un amendament eh, oral eh, pentru a armoniza această legislație cu primul raport al lui Jo Leinen, pe care l-am votat în această dimineață. În primul alineat se spune prelungit cu două luni în loc de o lună așa cum am hotărât în această dimineață. Da. Mulțumesc, nicio obiecție? Atunci votăm împreună cu amendamentul oral la 54. Cine e pentru? Mulțumesc, cine împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acest lucru este sprijinit și de președinte. 55. Cine pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. 200 și 201 identice, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 56, 202 și juri 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 203. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Avem două voturi finale. În primul rând, cu privire la raport, proiect de raport, așa cum a fost modificat, votăm electronic. S-a deschis votul. O persoană în plus la PP. Domnul Schnellhardt. Ok, e bine acum. Așadar, foarte convingător. 56 la 0 cu o abținere. Felicitări! Acum cel de-al doilea vot cu privire la proiectul de rezoluție legislativă. S-a deschis votul. S-a închis votul. Același rezultat. 53 la 0 cu o abținere. Felicitări colegului Nicolașic. Săptămâna viitoare, la marea conferință de la Madrid, conferința internațională cu privire la transplantul de organe, veți uh, avea un discurs în inaugurarea acestei conferințe și vă rog, puteți să luați acum cuvântul. Da? Vreau să vă mulțumesc, domnule președinte, pentru modul în care ne-ați îndrumat în acest vot. Mulțumesc și colegilor pentru sprijinul pe care mi l-au acordat. O să transmit aceste rezultate la conferința de la Madrid săptămâna viitoare. Vă mulțumesc cred că multe zeci de mii de oameni din Europa vor avea niște avantaje de pe urma deciziei pe care am luat-o. Poate că vor putea să supraviețuiască datorită acestei decizii. Trecem acum la următorul punct. Se referă tot la donarea și transplantul de organe. Este vorba despre un plan de acțiune pentru o consolidare a cooperării între statele membre. Rap Portul lui Andres Perero Rodriguez. Trecem la vot. Amendamentul 8. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10. Cine e pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. Amendamentul 10. votul. 24 voturi pentru, 33 împotrivă. Așadar se respinge. Amendamentul 11. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Jurii 3. Cine pentru? Nu se votează. Scrie aici. Atunci trecem la amendamentul 13. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 1. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Jurii 1. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Jurii 2. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 16. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 18. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 19. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 20. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. O, 21. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Juri 5. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar verificăm electronic. Juri 5. S-a închis votul. 30 la 27 se adoptă. Compromisul 2. Amendamentul consolidat numărul 2. Cine pentru? Împotrivă. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 29 la 26. Se adoptă. Trecem atunci la 24. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Jurii nouă. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. Jurii nouă. S-a deschis votul. S-a închis votul. Ați văzut bine, într-adevăr, se respinge. 25. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 26. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 27. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 28. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 29. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul consolidat numărul 3. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 31. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Jurii 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Unul a fost uh, retras. Jurii A. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Jurii B. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 2. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 3. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 4. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm atunci în votul final cu privire la acest raport. În forma sa modificată, să deschis votul. S-a închis votul. Foarte clar, 58 la 0 cu o abținere. Felicitări colegului pentru acest raport și pentru munca depusă. Mulțumesc! Nächster uh, Punkt auf der Tagesordnung. Următorul punct de pe ordinea de zi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 21 pentru, 21-22 um, de fapt identice, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. N-am văzut nicio mână sus din partea liberalilor. Cred că trebuie să verificăm. Deci 21-22 s-a deschis votul. Abstimmung geschlossen. s Într-adevăr, a fost bine că am verificat. 27 pentru, 26 împotrivă. Se adoptă. Acum avem 23-25 identice. cine pentru? cine împotrivă? împotriva? Să verificăm. 23-25, vot electronic. Abstimmung beendet. S-a încheiat votul. Foarte bine că am verificat ce aici. 24 împotrivă, 25 uh, pentru. Acum 26 la pagina 2. Cine-i pentru? Mulțumesc. Cine e împotrivă? Se adoptă 27. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. 28. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 29. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 30. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 31. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 32 și 33 identice. Cine-i pentru? Împotrivă. 4. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37.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 abțineri se adoptă, 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la votul final. Pe acest raport, astfel modificat, s-a deschis votul. S-a închis. 54 da, 0 împotrivă, o abținere felicitări doamnei raportor Ana Rosbach, care va contribui astfel la protejarea Mării Baltice și a investițiilor în Marea Baltică. Mulțumesc! Dragi colegi, sunteți extraordinari! Cred că deja nu mai e nevoie să mergeți la fitness de câte ori ați ridicat mâna, dar mai avem ceva de rezolvat. Mai avem următoarea listă de votare cu privire la Mai avem așadar, spune președintele, votul la punctul 15. Contribuția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 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 3 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 4 pa, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum trecem la votul final cu privire la raportul doamnei Daciana Sârbu. Vot cu apel nominal. Se deschide votul. S-a închis. 51 de voturi pentru un, un vot împotrivă, nicio abținere. Felicitări doamnei Sârbu. Cred că calea către o economie fără emisii de dioxid de carbon este deja mai netedă. Avansăm acum către următorul punct și ajungem la punctul la care trebuia să fim la ora 3, și anume la ora 16, Cartea Albă privind adoptarea la schimbările climatice către un cadru de acțiune la nivel european. Raportor, domnul Vittorio Prodi. Avem aici mai multe amendamente de compromis și începem cu votul compromisului 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. mit einem mündlichen Änderungsantrag. 20 cu amendament oral. Vă rog. Add forest policies in this amendment. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să adăugăm acolo și politici forestiere Așadar, importanța uh, adaptării în toate politicile europene, inclusiv în politicile forestiere și așa mai departe, cu privire la uh, evaluarea de impact, uh, permisii de uh, autorizații de construcție și așa mai departe. Amendamentul oral se acceptă, așadar votăm. Amendamentul 20, cine e pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se adoptă. 21. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 22. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. 22. S-a închis votul. 27 la 25 se adoptă. Trecem pe pagina următoare, la 24. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 26. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 27. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Jurii 6. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. La 30 avem un vot pe părți. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. Partea a doua de la amendamentul 30. S-a închis votul. Totuși e clar în favoarea acestui amendament. 31 la 21. 31. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 32. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Regii 12. Nu. 35 întâi. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Atunci trecem la regii 12. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Treizeci și șapte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 38. Avem un vot pe părți. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 39. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 40 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 42. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 43 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 44. Cine pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 45. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Cred că se adoptă, dar verificăm. 45. Așadar, e foarte bine că am verificat, se respinge. Vă rog. Non ho la tessera, ma ho votato. Nu am cartela de vot, dar am votat. Ei, ghinion. A fost vot electronic, îmi pare foarte rău. Așa sunt Re, astea sunt regulile noastre. Îmi pare rău. Trecem atunci la 46. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Îmi pare rău, dragă domnule coleg, dar votul prin apel nominal este prin apel nominal. Asta e. Mulțumesc pentru înțelegere. Trecem la 48. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 49. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 50. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 51. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 53. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 54. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Regii 8. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 55. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 47. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 56. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 40, 57. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 58. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 59. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 60. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 114. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 61. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 62. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 63. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 64 și 65 identice. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se resping. Bine, verificăm electronic. 64-65. S-a deschis votul. S-a închis votul. Da, într-adevăr, sunt respinse. 66 acum. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 67. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 68. 68. 68. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Vreți să verificăm? Verificăm 68. S-a închis votul. În mod clar, se adoptă. Continuăm cu 74. Celelalte au căzut. 74. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Regii 16. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 75. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 82. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 83. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Jurii 7. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 126. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 76. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 77. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 78. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 79. Cine pentru? Împotrivă. Obțineri. Se adoptă. 81. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 86. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nouăzeci și unu. Nouăzeci și unu. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 92. Cine pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm. 92. S-a deschis votul. S-a închis votul. E clar, împotriva. Așadar, se respinge. 92. 94. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 95. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 96. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. În mod clar se respinge. Crista, îmi pare rău. 98. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 100. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 101. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la pagina următoare. Amendamentul 99. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge. Regii 17. Pentru. Împotrivă. Amen abțineri se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 104. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 85. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 106. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 107. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 108. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 93. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 111. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 112 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Regii 7. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 115, Richard Zeber. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 117. Vot pe părți. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Cine pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. O Osuta 19, cine e pentru? Esther de Lange, da, și ea este pentru. Bine. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 120. Cine e pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 116. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Avem aici un amendament oral la alinatul 21. Cine este pentru acest amendament oral? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 121. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 122 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 123 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 124 vot pe părți. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a doua. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 125. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 128. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. 128. Votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 30 pentru, 24 împotrivă, se adoptă. 129. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 130. Cine pentru? Bine, verificăm electronic 129. S-a închis votul. Se adoptă. Foarte bine. Văd că toată lumea ridică bine mâna. Așadar, ajungem la 130. Domnul Schilacakis, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 113. 113. Vot pe părți. Prima parte, cine pentru? A doua parte, pardon, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a treia, cine pentru? împotrivă, abținere, se respinge. 131. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 132. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 133. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 134 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, 134. Abstimmung beendet. S-a închis votul. 26 pentru, 28 împotrivă, se respinge. 135. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 139. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 137 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 141 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 142, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Regii 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Regii 14 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm regii 14. S-a închis votul clar pentru 31 și 23 împotrivă se adoptă. Jurii 2, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 143 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 144. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 145. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 146. Cine-i pentru? Doamna Weisgerber, ce părere aveți? Pentru. Bun. Împotrivă, abțineri, se respinge. 147. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 148. Cine-i pentru? Împotrivă, Abțineri se adoptă. Regii 15. Regii 15. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm. Deci, regii 15. Electronic, bine. Abstimmung beendet. S-a închis votul. E clar adoptat. Regii 22. Cine-i pentru?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 Împotrivă. Abțineri se adoptă. 136. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 151. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 152. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 153. Verificăm 152. Bine. S-a deschis votul. Abstimmung beendet. S-a închis votul. Da, am văzut, am văzut că s-a... se respinge. 130, 153. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 154. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 155. Cine-i pentru? Împotrivă. Verificăm. 155. Verificare. Abstimmung beendet. S-a închis votul. Da, foarte just, într-adevăr. Se respinge. 156 pentru. 156, deci pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 158 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 159 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Juri 8. Juri 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 161 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 161 atunci.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 168 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 169 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 170 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 171 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Seine helle Freude, ce bucurie, spune președintele, trecem direct la considerente, la pagina 16, excepțional. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7. Pentru. Împotrivă abțineri. Se respinge. Putem să verificăm dacă vreți. Verificăm șapte. Abstimmung beendet. S-a închis votul. Se adoptă 27 la 20. Numărul 8. Amendamentul 8. cine pentru?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 împotrivă, abțineri se adoptă, jurii C, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, jurii E, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Și acum trecem la ultimul vot de astăzi cu privire la raportul domnului Prodi, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Abstimmung beendet. S-a închis votul. 49 pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări, domnule raportor Prodi. Pe lângă mitigation, adaptation este cel al doilea pilon uh, al combaterii schimbărilor climatice. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Într-adevăr, astăzi un maraton și un record. Ați uh, colaborat extraordinar de bine. Am terminat cu toate voturile, dar ședința continuă. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. 17. Ne? Punct număr 17. Punctul 17. Raportul domnului Christopher Fielner informarea publicului larg în privința medicamentelor de uz uman care se eliberează pe bază de rețete. Mr. Chairman, if it's okay, I'll wait a couple of minutes until yes. most of the... Domnule președinte, dacă îmi permiteți, aștept câteva minute să iasă toată lumea din sală care dorește să iasă. Da, da, e mult mai bine, spune președintele. Come here. Bueno. Europe. Morning. Bien. Alors, pour les courageux qui restent dans la... Bun. Curajoșilor uh, care au rămas în sală, vreau să le spun că mergem mai departe cu ordinea de zi. Avem o informare privind uh, privind medicamentele de uz uman care se eliberează pe bază de rețete medicale, modificarea regulamentului numărul 726 pe 2004. Acum o să-l rog pe domnul Christopher Filner să ia cuvântul dacă dorește. Da, sigur, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. O să vă prezint proiectul meu de raport privind informarea pacienților. În primul rând, cred că este foarte important să ne dăm seama, să recunoaștem că avem o problemă, și anume diferențe foarte mari în ceea ce privește accesul la informații de calitate în Uniunea Europeană, și că aceste inegalități, aceste diferențe în ceea ce privește, privește accesul la informații poate să ducă la probleme de sănătate, la diferențe în acest sens în Uniunea Europeană. Acest lucru este da, foarte important pentru cei care nu vorbesc sau nu citesc în limba engleză. S-ar putea ca informațiile de care au nevoie să nu fie, să nu fie disponibile în limbile lor materne. Haideți să ne dăm seama că există foarte multe informații care nu sunt de încredere, mai ales pe internet, informații necontrolate. Iar uh, noi trebuie să ne asigurăm că aceste informații sunt controlate și că sunt informații sigure. Și nu în cele din urmă, cred că trebuie să ne dăm seama că trebuie să sporim cunoștințele despre sănătate și implicarea pacienților în, uh, în sănătatea lor. Pentru acestea, informația este esențială, fiindcă altfel uh, pacienții nu pot să își cunoască în deplinitate drepturile. Comisia nu a dat un răspuns pe deplin acestor um, probleme, dar um, uh, acțiunea Comisiei reprezintă un pas important, însă are nevoie de schimbări importante. Și acum Eh, iată, v-am prezentat 40 de pagini de schimbări și o să încerc să mă concentrez asupra a 5 schimbări, care, după părerea mea, sunt cele mai importante. În primul rând, propunerea Comisiei nu um, ține cont de perspectiva pacienților și trebuie să se schimbe um, centrul acestei propuneri, astfel încât am pus uh, accentul pe pacienți și nu pe industrie. În, uh, în propunerea comisiei se vorbea despre dreptul industriei de a disemina informația. Pe mine nu mă interesează atât de mult acest lucru, cât mă interesează dreptul pacienților de a fi informați, de a ști, de a cunoaște. Iată de ce am încercat să aduc unele schimbări în momentul în care se vorbea despre diseminarea informației. Eu am uh, spus despre um, informații disponibile în loc de dreptul de, de diseminare a informației. Am uh, vorbit despre obligația de a face disponibile aceste informații și dintre, dintre care cel mai important, um, după părerea mea, îl reprezintă broșurile uh, și specificațiile produselor cu privire la medicamente. Este vorba de informație controlată pe care am uh, evaluat-o în agenții europene și cred că trebuie să existe această obligație pentru uh, toți deținătorii de autorizație de piață să ofere aceste informații um, publicului larg. În al doilea rând, nu cred că vreunul dintre noi, uh, nu cred că vreunul dintre noi dorește reclame la medicamente care se eluează numai pe bază de rețetă. America nu este un model pentru noi, ci din potrivă este un exemplu de situație negativă. Este mm, drumul pe care nu ar trebui să o luăm. Iată de ce doresc să consolidez interdicția asupra reclamelor uh, făcute medicament, acestor medicamente. Avem acest sistem push and pull information, de, de atracție și respingere a informațiilor, fiindcă aici este vorba numai despre informații pe care pacienții le caută în mod activ, le solicită. Nu ar trebui să fie permise a informații nedorite. Difuzarea informațiilor prin uh, intermediul uh, revistelor de specialitate nu este acoperită de raportul meu. nu, avem, uh, nu trebuie să avem informații prin uh, mass media, uh, televiziune, presa scrisă și așa mai departe. Aceste canale, să le spunem, push. Doar informațiile solicitate trebuie să fie acceptabile. Propunerea inițială, după părerea mea, nu implică destul pacienții uh, și personalul uh, care oferă îngrijiri medicale. Iată de ce eu am încerat să fac acest lucru în ceea ce privește punerea în aplicare a directivei, iar în al doilea rând în ceea ce privește stabilirea orientărilor, fiindcă aceste uh, orientări privire, privind aplicarea regulilor joacă un rol foarte important în ceea ce privește interdicția reclamelor și menținerea acestei interdicții, pentru că aici nu trebuie să se, să se strecoare nicio informație care să devină publicitate, reclamă până la urmă. Iată, deci, am, ca, am încercat ca am încercat să pun accent pe implicarea pacienților și personalului medical acest lucru este esențial, fiind, fiindcă ei sunt cei care ar trebui să aibă de câștigat de pe urma acestei propuneri. Iată de ce trebuie să fie implicați în propunere. Și totuși în propunere nu se regăsește un lucru pe care eu, la care eu m-am gândit și pe care aș dori să-l menționez, și anume faptul că Trebuie să avem o structură de reclamații, de supraveghere care să se uh, refere la sancțiuni și care să implice pacienții și personalul medical. Fiindcă um, domeniul reclamațiilor este foarte important, iar cei care nu respectă regulile trebuie sancționați. S-ar putea să revin dacă găsesc un model potrivit sau o structură potrivită, dar deocamdată nu se regăsește în propunerea acest lucru, ci doar o idee a mea. Acest lucru există în alte domenii în Uniunea Europeană, în multe state membre, în Germania, pentru uh, publicitate, pentru reclame, în cazul în care, dacă vedeți um, dacă remarcați informații greșite într-o reclamă sau ceva uh, strâmb, atunci există posibilitatea de a face o reclamație. Sfera de aplicare a acestei directive este neclară. La ora actuală avem uh, hotărâri judecătorești unde se aplică acest regulament incorrect. De pildă, eu cred că este foarte important că uh, Aici dorim să reglementăm uh, industria și deținătorii autorizațiilor pe, de pune pe piață. Cred că pacienții, asociațiile de pacienți, persoanele uh, fizice ar, ar trebui să-și poată, să, să-și poată da cu părerea privind medicamentele. Acesta este un rol foarte important al asociațiilor de pacienți. Iată de ce am uh, vrut să spun foarte clar că acest regulament nu se aplică aici. Trebuie știut că acela, acest lucru nu este valabil dacă ei acționează în numele industriei sau în sprijinul, în serviciul industriei. Dacă acționează independent, atunci au dreptul să-și exprime părerea. și nu în cele din urmă, vreau să vă spun că cel mai important canal este și va rămâne, ceea ce privește informația, doctorul care prescrie medicamentele. Orice alt canal de informare ar trebui să fie unul complementar și să se alăture acestei relații pacient-doctor. Să nu uităm că avem nevoie de aceste căi complementare. În Europa un pacient petrece 5, 7, 10 minute cu doctorul înainte să îi se prescrie un medicament și poate că în acest timp scurt nu ești atât de receptiv informațiilor pe care le primești. Și multe broșuri uh, cu privire la medicamente uh, se pierd și asta fiindcă nu încap în cutiile poștale și pur și simplu oamenii le aruncă. Iată de ce este important să avem căi de informare alternative, complementare Iată, acestea sunt, după mine, cele cinci puncte importante asupra cărora m-am concentrat în raportul meu. Înțeleg faptul că unii colegi, unul sau doi cel puțin, au întrebat dacă nu cumva ar fi binevenită o amânare, dat fiind că la audierea domnului Dalis, comisar Dalis, s-a, spun că ar, s-a spus că ar fi bine să se revizuiască această propunere. Vreau să vă spun că nu sunt de acord. În primul rând, revizuirea acestui regulament este treaba noastră. Iar dacă comisia ar hotărâ să revizuiască propunerea, nu aș vrea să fac acest lucru doar pe baza spuselor Consiliului. Consiliul se ocupă de această chestiune și își prezintă concluziile și declarațiile, astfel încât este foarte important ca și noi să ne facem glasul auzit, fiindcă în cazul în care s-ar mai prezenta și alte propuneri din partea Comisiei, atunci cred că este foarte important ca Parlamentul să își spune părerea. Voiam să clarific acest fapt în cazul în care ar exista această sugestie. Nu în cele din urmă, Aș dori cu această ocazie să le mulțumesc celor care m-au ajutat, secretariatului, bineînțeles, uh, asistentului meu, uh, uh, un asistent a plecat în timpul um, procesului și vreau să le mulțumesc și asociațiilor de pacienți care și-au adus contribuție foarte importantă m-am întâlnit în nenumărate rânduri cu reprezentanții acestor asociații și sper că informațiile pe care le-am obținut să le considerați relevante. Acum aștept cu nerăbdare să cooperăm. Vreau să vă spun că nu uh, țin cu dinții de niciun alineat, sunt discus, sunt dispus, uh, sunt deschis negocierilor și uh, Aștept să ascult ce aveți de spus. Mulțumesc, domnule raportor, pentru calitatea acestui raport. Dau acum cuvântul domnului Pereliu. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, îmi cer scuze din partea domnului Perelio, raportorul din umbră, care nu poate participa la ședința de astăzi, dar uh, trebuie să vă spun că părerea mea, uh, părerea domnului Perelio, coincide cu a mea și nu numai. În ceea ce privește supravegherea farmaceutică și combaterea uh, medicamentelor, imitațiilor de medicamente, acest lucru este foarte important uh, la nivelul Uniunii Europene și pentru toate statele membre. În ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea, viitorul um, acestui domeniu este foarte important. Aici, uh, în raport, uh, se subliniază importanța sănătății cetățenilor. Și um, este oportun un astfel de mecanism care să ne ajute să, facă, să facem față problemelor în, în mod adecvat. Unii dintre noi însă se arată sceptici în ceea ce privește uh, unele chestiuni, aspecte din acest uh, document. În, unim, în ultimii ani am înțeles că în momentul în care statul nu intervine, pacienții au de suferit cetățenii au de suferit, astfel încât ar trebui să tragem învățăminte din greșelile trecutului, înainte de a face propuneri cum ar fi cea de astăzi. Schimbarea cadrului juridic în ceea ce privește informarea pacienților cu privire la noile medicamente. În ceea ce privește acest aspect, nu suntem de acord cu punctul de plecare. Nu considerăm că există o cerere la nivel social din partea pacienților sau din partea personalului medical, din partea acestui sector. Se face o cerere, bineînțeles, de revizuire a regulamentului despre care s-a și vorbit. Cetățenii au acces la foarte multe informații. Acest lucru însă nu înseamnă întotdeauna că cetățenii pot să ia decizii um, informate în ceea ce privește medicamentele. Informațiile sunt asimetrice și dau naștere la confuzie. Iată de ce furnizarea informațiilor către pacienți în ceea ce privește medicamentele eliberate pe bază de rețetă trebuie să fie la latitudinea doctorilor, a personalului medical. Trebuie să existe un organism competent în acest sens, în ceea ce privește furnizarea informațiilor către pacienți. Deci, credem că ar fi o greșeală foarte costisitoare pentru statele membre să aibă controle ad hoc. Nu există avantaje de sănătate și nu există avantaje de dezvoltare a pieței. Pachetele farmaceutice um, s-au dezvoltat deja, avem deja instrumente care ne permit să reglementăm acest domeniu și să beneficiem de aspectele pozitive ale legislației. Dar propunerea Comisiei vă spun că lasă de dorit în ceea ce privește elementele fundamentale necesare unei bune directive. Citind acest text, mi se pare că ai mult mai greu să schimbăm această directivă decât uh, să elaborăm una nouă. Iată de ce nu sunt de părere că acesta este momentul oportun pentru um, această activitate sau că propunerea își um, îndeplinește scopul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea în primul rând să-i mulțumesc colegului nostru Fielner, pentru că discutăm despre această temă deja de mai mult timp. Și dumnealui a spus exact ceea ce, de fapt, a spus și colegul nostru de grad, ca, uh, care a spus că totul trebuie respins. Dar totuși, eu cred că asta este sarcina noastră, să modificăm inițiativele Comisiei. Nu putem să retrimitem ceva, ci trebuie să modificăm ceea ce primim. Și colegul nostru Fielner a menționat care sunt punctele importante care trebuie modificate pentru ca totul să devină acceptabil și pentru ca toate grupurile, cel puțin al nostru, să poată să susțină această propunere. Propunerea mea este de aceea următoarea. Cred că capacitatea de exploziv pe care o conținea acest text. Ar trebui să fie ar trebui să realizăm că aceasta a fost eliminată și că acum, de fapt, am eliminat părțile sensibile. Pentru că Trebuie să lăsăm acest uh, bun sensibil care este informarea în mâinile celor care chiar pot să gestioneze acest subiect. Și asta este și ceea ce încearcă colegul nostru Fielner. Eu zic că ar trebui, în fine, să transformăm imaginea pacientului într-una de pacient responsabil, care nu trebuie să aștepte întotdeauna 5-7 minute până când uh, află ce trebuie să se întâmple cu el, ci este cineva, ar trebui să fie cineva care știe să folosească informație certificată, autentificată și care până la urmă știe să ia o decizie pentru el. Eu cred că noi putem să contribuim cu un control ex ante din partea Parlamentului, un control de că, făcut de către autoritățile competente din statele membre, dar care în același timp au posibilitatea să extindă posibil, capacitatea pacientului de a se informa. Eu am înțeles că unii colegi, mai ales verzii, doresc să întârzie acest vot. Dumneavoastră doriți să respingeți documentul. Eu sunt de acord cu comisarul Dali, care a spus că din partea Consiliului avem acum o părere foarte clară și că dorește acum să aibă și părerea Parlamentului. Eu zic că noi suntem destul de puternici și de creativi pentru a putea prezenta o opinie a Parlamentului. Ca raportor din umbră la, pentru liberal și ca raportor din partea ITRE, aș vrea să mă limitez la câteva puncte. Am reușit, eu zic, să, am, să avem un, um, un spe, o specificație a medicamentului um, mult mai bună, pentru că această notiță care vine odată cu pachetul de medicamente trebuie să fie clară pentru pacient. Prospectul trebuie însă să fie de asemenea publicat în toate limbile în internet. Eu cred că asta este ceea ce ne propune domnul Fielner trăim într-un secol în care cetățenii pot să călătorească dintr-o țară într-alta și care nu vor neapărat să care toate prospectele după ei, să poată într-adevăr să aibă acces la această informație oriunde și această informație trebuie să fie certificată. Asta este ceea ce cerem noi și despre asta e vorba în raport. Da, s-a mai pus și problema care sunt canalele de informare pe care le folosim. Păi am uh, redus deja canalele respective despre care se vorbea întâi. Nici măcar publicațiile de specialitate medicală trebuie neapărat să rămână în listă. Putem să le scoatem și pe acestea și de aceea nu înțeleg, stimate coleg, de ce vreți să respingeți acest document din start. Important este ca documentele de informare să nu se suprapună cu cele de publicitate. Foarte multă lume a lucrat pentru faptul ca publicitatea să nu fie folosită pentru medicamentele care se eliberează pe rețetă, să nu se facă publicitate deloc pentru acestea. Avem un control exante acolo unde se poate. Avem țări care prin Constituție nu permit așa ceva, cum ar fi Suedia, dar în restul statelor membre autoritățile au posibilitatea ca în momentul în care există suspiciunea unei publicități să elimine acest document. Discuția de astăzi și uh, disputa pe care o purtăm nu mai este de fapt de actualitate. Cred că cel mai important este să le luăm în serios oamenilor ceea ce, acest bun care este cel mai important, care este sănătatea lor și eu zic că nu trebuie să uităm în acest proces că cineva trebuie să dea certificarea pentru medicamentele care se eliberează la nivel central, 400 de uh, medicamente astfel vor fi uh, eliberate de către, vor fi certificate de către Agenția Europeană pentru Medicamente, dar e nevoie de bani, bineînțeles, și noi care suntem uh, forul bugetar al Uniunii, trebuie pe de altă parte să dotăm aceste agenții, aceste instituții cu fondurile necesare, pentru că consecința logică a activităților este că au nevoie de fonduri. De asemenea, mă bucur că domnul comisar Dali nu retrage această propunere, mă bucur că vom examina în, cu atenție acest document și mulțumesc domnului Fielner pentru răbdarea cu care a întocmit acest document. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Are cuvântul uh, Satu Hasi din partea verzilor. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să fac un comentariu asupra chestiunii procedurale. Dacă am avea întreg uh, procesul legislativ în Parlament sau nu, fiindcă domnul comisar Dali, la audierea în comisia noastră, s-a angajat să revizuiască această propunere. Iar uh, dat fiind că avem un reprezentant al comisiei, aș dori să întreb dacă comisia va reformula această propunere sau nu. Și după ce voi primi un răspuns, o să revin la acest subiect. Sau uh, oare poate să-mi răspundă comisia acum? Doamna președinte, nu prea se face, dar dacă dorește comisia să răspundă acum, privind, privind această întrebare, fiindcă după aceea vom reveni asupra celorlalte întrebări adresate, poate să o facă. Mulțumesc, doamnă președinte, că îmi dați ocazia să răspund la această întrebare. Domnul comisar Dali a spus într-adevăr la audierea sa în comisia dumneavoastră că va aduce modificări acestei propuneri și că dorește să sublinieze dimensiunea referitoare la pacienți în această propunere. Totuși, acest lucru nu înseamnă că este, acesta este un anunț al faptului că Comisia va prezenta o propunere modificată, întrerupând procesul interinstituțional. Comisia nu-și dorește acest lucru, din potrivă. Domnul comisar Dali are intenția de a lua în considerare raportul elaborat de această comisie și de a analiza situația după aceea. Deci, ceea ce a spus dânsul nu înseamnă că va uh, întrerupe procesul interinstituțional. Nu acesta este uh, intenția dânsului. Sper că am clarificat lucrurile și vă mulțumesc. Asi, si vous poursuivre. Mulțumesc, doamna Satohasi. Doriți să luați din nou cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru aceste lămuriri. Domnul comisar Dali a spus că va pune mai mult accent pe perspectiva pacienților în propunere și abia după aceea vom uh, discuta, se va discuta cu Parlamentul. Iată deci, Parlamentul uh, are la dispoziție regula 53 a regulamentului de procedură care spune că dacă Comisia informează Parlamentul sau dacă Comisia competentă pe fond uh, este informată despre faptul că Comisia dorește să modifice propunerea, atunci se va amâna uh, analiza, examinarea chestiunii, chestiunii până în momentul în care va primi o nouă propunere din partea Comisiei. Avem, uh, vom avea foarte multe lucruri lucru dacă avem uh, o propunere legislativă în momentul în care știm că Comisia revizuiește chestiunea, iar această uh, chestiune este blocată în Consiliu. Parlamentul uh, poate să-și exprime părerea Comisiei și prin alte modalități. Putem să avem uh, rapoarte nelegislative, un proces mult mai ușor. Dacă avem uh, procesul legislativ complet, atunci s-ar putea să ajungem la foarte multe negocieri privind chestiuni care după aceea dispar pur și simplu, se evaporă. Iată de ce propunerea mea este ca coordonatorii să analizeze această regulă numărul 53, precum uh, și um, alternative posibile în ceea ce privește exprimarea părerilor comisiei noastre și a Parlamentului către comisie, înainte de a primi propunerea care reprezintă raționamentul și um, poziția comisiei actuale. Vă mulțumesc! Încă o chestiune, îmi cer scuze, pentru a fi foarte limpede, eu propun să nu hotărâm un termen de depunere a amendamentelor. Peter Lies are cuvântul. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, domnul președinte vreau să încerc să construiesc o punte între ceea ce au spus cei trei antevorbitori, domnul Șazi Marcakis, pe de-o parte, uh, domnul Spirio și Satuasi, pe de altă parte, pe Regio și domnul Satuasi. Și vreau să îi mulțumesc uh, lui Christopher Filner pentru activitatea de raportor, pentru că multe dintre elementele necesare pentru această uh, stabilitate a acestei puncti sunt în raportul dânsului cred, și trebuie să spunem foarte clar acest lucru, propunerea Comisiei, așa cum o avem astăzi în față, fără amendamentele uh, uh, domnului Fielner, um, nu este o propunere bună pentru că e ambiguă uh, și toată lumea care o critică are sprijinul meu. Această propunere a Comisiei nu poate să fie acceptată în forma actuală. Pe de altă parte, aceasta reprezintă o șansă uriașă pentru noi, ca și Comisie și ca și Parlament în întregimea sa. Dacă domnul comisar spune că este de acord cu criticile și dânsul spune că e de acord că propunerea nu este bună și dorește să colaboreze, dorește ca împreună cu noi, cu cei din Comisie și cei din Parlament, să modificăm această propunere astfel încât să fie clar regulile de diseminare a informației și să fie în centrul propunerii ce interesele uh, pacienților și nu cele ale industriei. Așadar, avem o șansă extraordinară și ar trebui să uh, profităm de ea, ceea ce înseamnă că trebuie să luăm în serios acest uh, demers și trebuie să încercăm să uh, atingem un consens cât mai larg. De aceea a spus foarte bine Christopher Fjellner, uh, niciun amendament nu este sfânt, totul este discutabil, este negociabil și dacă reușim să avem o mare majoritate în comisie și în plen, atunci rezultatul uh, va fi uh, fundamentul uh, pentru conlucrarea între toate cele trei instituții. Uh, acest rezultat, uh, după prima lectură, va fi un document formal. Știm că domnul comisar spune că există anumite amendamente care îmbunătățesc buna propunere a comisiei, dar pe celelalte trebuie, din păcate, să le respingem. Aceasta este procedura obișnuită. Și eu sunt convins că dacă adoptăm uh, un amendament sau mai multe amendamente cu mare majoritate, atunci uh, domnul Dalin nu va putea să spună că respinge amendamentele respective, și va, ci va spune că propunerea este îmbunătățită de amendamentele noastre. Acesta este demersul pe care trebuie să-l inițiem acum. Sigur că trebuie să mai discutăm încă o dată aceste amendamente, să uh, acceptăm consultanța juridică, dar din punct de vedere politic am fi proști dacă am pierde această ocazie de a avea o mare majoritate pentru a orienta um, dimensiunea europeană în acest subiect. Mulțumesc încă o dată lui Christopher Fielner care a preluat foarte multe elemente necesare care îmbunătățesc această propunere proastă a Comisiei. Pacientul trebuie să fie în centru și nu uh, ne interesează ceea ce poate să facă industria dacă dorește, ci este vorba de punerea la dispoziție a informațiilor informații solicitate de către paciente. Și dacă pacientul dorește, el trebuie să poată primi informațiile, nu să le uh, primească fără să și le dorească. Acestea fost, aceasta a fost problema în ceea ce privește diseminarea prin mass media. Nu pot să-mi imaginez de ce o uh, companie farmaceutică um, uh, închiriază spațiu într-un ziar pentru a-și uh, face publicitate uh, medicamentelor, pentru că există Uh, suficiente informații în uh, pagina URI, de exemplu. Deci, de ce face acest lucru o firmă dacă nu este interesată să își vândă produsele? Ceea ce înseamnă că aceasta este publicitate. Ceea ce este în propunerea comisiei, Christopher Fielner uh, elimină uh, acest element și noi susținem această eliminare, pentru că este, reprezintă un progres. Și ar trebui să fim de acord cu faptul că informațiile um, care sunt uh, sigure și aprobate, cum ar fi prospectul medicamentului, trebuie să fie la dispoziția pacienților în toate limbile. Uh, pentru că uh, dacă un pacient își dorește un prospect al medicamentului într-o uh, limbă diferită de limba țării în care se află, dacă, de exemplu, este în călătorie sau, este, sau dacă vorbește o limbă minoritară, dacă este din Tirolul de Sud, um, se poate întâmpla că acolo să fie foarte greu să primești un uh, prospect în germană. Uh, aceste informații ar trebui să fie întotdeauna la dispoziția pacienților. Acesta este un lucru important. Și sigur, sarcina noastră este de a îmbunătăți informațiile din prospecte pentru ca aceste informații să fie mai ușor de înțeles. Există un amendament și în acest sens. Și de asemenea, Uh, există și o legătură cu raportul Lindy McEwen despre farmacovigilență și acolo vorbim despre îmbunătățirea prospectelor medicamentelor și sigur că trebuie să avem o coerență între cele două rapoarte, de aceea trebuie să discutăm întâi cu Linda McEwen. Există și o chestiune dificilă și aici trebuie să ajungem la un acord, ceea ce nu este ușor, și anume cum abordăm problema internetului. Din punctul meu de vedere, cea mai bună soluție ar fi dacă pe internet uh, s-ar difuza doar informații uh, care au fost deja autorizate. Însă există în, în anumite țări probleme constituționale și în țara mea este o temă de dezbatere nu atât de intensivă ca și în Suedia. În momentul de față, eu cred încă, nefiind jurist, dar am învățat uh, ca și în cadrul, cadrul raportului domnului Micolași, că dacă întreb trei juriști, afli trei răspunsuri uh, diferite sau poate de la trei juriști primești patru opinii diferite. Deci cred că și din punct de vedere juridic aceste lucruri pot fi văzute uh, altfel. Eu uh, sunt profan între ale uh, dreptului și cred că uh, aceste informații uh, ar trebui să fie verificate înainte să fie publicate pe internet. Dar în multe țări există o interdicție în multe țări și uh, dacă um, uh, facem niște derogări la aceste interdicții, uh, acest lucru poate să uh, ducă la probleme. Este foarte important să fie verificate informațiile, pentru că dacă nu, ele pot produce uh, prejudicii. Eu cred că informațiile preautorizate, acestea trebuie să fie diseminate. Um, nu știu dacă acest lucru poate să fie controlat ulterior. Cred că e, e e dificil așa, pentru că astfel informații pot fi manipulate. Poate că în Suedia funcționează bine, dar nu știu dacă ar funcționa bine în toate cele 27 de state membre, pentru că eu am avut de atâtea ori uh, experiențe care mi-au arătat exact contrarul, contrarul și cred că pacienții nu ar trebui să aibă acces la informații greșite. Acesta este punctul care ar mai trebui elaborat. În afară de asta avem un, o bună bază de discuție și mă bucur uh, Uh, și aștept susținerea dumneavoastră pentru un acord. E, uh, mulțumesc, Peter. Reprezentantul Comisiei, dacă dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, aș dori să adaug ceva la intervenția mea anterioară și anume că este prevăzut ca domnul Fielner, cu raportul său, să definească foarte bine problematica și cred că acest lucru a reușit. Este comună poziția dumnealui cu poziția noastră de plecare. Iată de ce verificarea de către noul comisar, domnul Dali, ar putea crea o discuție foarte interesantă. Ideile pe care le regăsim în proiectul de raport sunt foarte interesante și de aceea Comisia are o atitudine pozitivă față de evoluția viitoare a acestui proces. Nu vreau acum să iau cuvântul despre diferitele detalii din acest raport pentru moment. Mulțumesc. Eh, Madame Mulțumesc, doamna Ania Weisgerber. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau și eu să adaug ceva la tema aceasta foarte importantă pentru mine. Vreau în primul rând să laud pe raportor pentru că a reușit să ne prezinte puncte de plecare foarte bune. Cred că raportul va deveni foarte bun, foarte echilibrat. Am discutat deja de mult timp despre informarea pacienților și am senzația și mă bucur că Opoziția de bază împotriva propunerii comisiei care a existat la început, la mulți dintre noi, s-a modificat acum într-o dezbatere constructivă. Pentru că am spus că nu suntem de acord cu propunerea comisiei așa cum era ea inițial, dar dorim o informare mai bună a pacienților și dorim ca pacientul responsabil să fie la fel de responsabil ca și consumatorul responsabil, după cum am văzut astăzi cu um, textul despre siguranța alimentară. Eu sunt foarte optimistă față de această temă și cred că aduce cu sine multe șanse, dacă însă reușim să o gestionăm cum trebuie. Acestea sunt uh, puncte importante, mai ales când vorbim despre calitatea informațiilor. Trebuie să fie informații foarte pertinente și de specialitate. Trebuie să excludem mass media din uh, informare. Trebuie să există un control în prealabil al uh, acestor informații. Și dacă ținem cont de toate aceste cerințe cum ar fi de altfel și faptul că pacientul și nu industria farmaceutică trebuie să fie în centrul atenției, atunci cred că această propunere nu poate să fie decât avantajoasă pentru pacient. Din păcate însă, nu am avut prea, multe, prea mult timp. Știu că ne-ar place să fim informați despre ceea ce se întâmplă. În momentul de față există informații în internet, foarte des însă ele nu sunt controlate, sunt de proastă calitate și după aceea aud că Consiliul ne spune că de fapt nu avem nevoie de o reglementare legislativă pentru că există foarte multe informații pe internet pe această temă. Eu nu sunt de acord cu această explicație pentru că în momentul de față informațiile nu sunt de bună calitate și cred că mai întâi trebuie un doctor să petreacă 10 minute pentru a-l convinge pe pacient că a citit greșit în internet sau a citit lucruri care nu sunt adevărate. Deci cred că ar fi nevoie de un instrument mult mai fiabil pe care pacientul să se poată baza. Eu zic că trebuie de aceea două puncte esențiale care să fie îndeplinite. În primul rând, informațiile din prospect, care trebuie să fie mai clare. Aceste informații trebuie de asemenea să fie puse pe pagina de web a respectivului producător farmaceutic și un al doilea punct pe care îl voi cere eu printr-un amendament probabil și raportul e de acord este să existe o pagină de internet generală care fie să plece de la diferitele medicamente și să dea informații despre ele, fie să plece de la boli și să ofere informații foarte concrete pacienților. Pentru ca nu numai când intră pe pagina de web a firmei farmaceutice să primească aceste informații, ci să existe și o pagină de informare generală, care, de exemplu, pentru cineva cu tensiune se va duce pe o pagină generală și va ști care sunt metodele de uh, terapie și va găsi informații nu numai despre medicamente, ci și despre o alimentație sănătoasă, de exemplu, sau despre beta-blocante și așa mai departe, din uh, categoria medicamentelor care se uh, aplică la boala respectivă. Aș vrea de asemenea și ca noi în Parlamentul European să putem da un semnal către statele membre faptul că ne dorim ca astfel de date să fie colectate de către statele membre, să nu fie neapărat o soluție europeană, ci chiar descentralizată la nivel uh, național. M-aș bucura dacă toate grupurile politice ar putea să mă susțină și am putea avea o dezbatere constructivă pe această temă. Mulțumesc! Ah. plus de demande de parole. Nu mai întrește nimeni să ia cuvântul, văd. Dragi colegi, am căzut de acord asupra obiectivelor, și anume că această propunere nu este cea mai bună. Acum discutăm uh, modul cel mai bun de a ne face auziți și de a conlucra cât mai constructiv cu Comisia. În această seară suntem cam puțini, deci cred că ar fi foarte greu ca între noi uh, să ajungem uh, la un rezultat. Vă propun uh, să discutăm acest lucru mâine la reuniunea coordonatorilor, iar dacă aceștia consideră că este oportun, vom putea discuta din nou după ora 10, așa cum au propus unul dintre dumneavoastră să, să discute raportorii din umbră, alături de raportori, pentru a încerca să avem o poziție puternică. Sau putem să amânăm, să lăsăm pe mai târziu, cred că până la urmă coordonatorii vor hotărâ în acest sens. Și după aceea ă, vom vedea ce facem. Vă convine, vă convine acest lucru? Aveți cuvântul, vă rog. Domnul Fierner, mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă spun că sunt uimit fiindcă nu îmi convine când aspecte controversate, interesante, devin procedurale. Și acest lucru se întâmplă din când în când. Cel puțin aceasta este părerea mea. Am auzit păreri diferite de la vezi și de la socialiști, dar pentru mine părerea socialiștilor era o informație nouă și mă întristează că vor să respingă pur și simplu propunerea. M-aș fi așteptat uh, la acest lucru de la președinția spaniolă, de la Consiliu, dar nu de la socialiști, dat fiind ce am discutat mai devreme. Haideți să nu uităm că Parlamentul European cere o propunere în această direcție, în acest uh, domeniu, de aproape 8 ani. și referitor la ce au spus colegii mei, cred că un socialist a spus că personalul medical trebuie să fie cei care furnizează informații. Sunt de acord că ei joacă un rol cheie și am scris acest lucru în raport, l-am și spus aici cu voce tare. Dar dar, să spun, dar dacă spunem că nu există această nevoie în rândul pacienților, atunci ar trebui să plecăm urechea la ce eh, spun pacienții și eh, avem această expresie în engleză care spune motamo că plăcinta este bună dacă e mâncată. Iar eh, acum avem nevoie de informații sigure, de informații controlate astfel încât cred că este nevoie ca noi să luăm măsuri. Iată de ce am făcut aceste solicitări în acest domeniu. Și am înțeles de la pacienți că nu există pacientul cu P mare. Uh, pacienții nu sunt oameni uh, uh, nu, pacienții nu putem să-i punem, pe pacienți nu putem să-i punem pe toți la oaltă, pentru că ei sunt diferiți. Eu cred că pot uh, să mă ref, eu cred că unii, unii bolnavi care au boli foarte rare au nevoie de informații, fiindcă ei, tre- ei înșiși trebuie să devină specialiști în bolile respective. Vreau să vă spun că am vorbit cu serviciul uh, medical, le-am cerut uh, un nou medicament pentru astm, le-am arătat uh, inhalatorul meu cerându-le acest medicament și în spate am văzut că doctorul, am, am, am văzut în, uh, că se reflecta în geam uh, calculatorul uh, medicului care căuta pe Google să vadă, să găsească medicamentul meu. Sper că a primit informația bună până la urmă. Cum spuneam, nu avem o soluție generală. Um, nimeni nu crede acest lucru și acum vă, dau, vă spun o expresie în suedeză și o să vă zic în suedeză. Să vedem dacă se descurcă interpreții. Cine vrea prea multe, o să rateze unele. Deci ceea ce înseamnă că cine dorește prea mult, până la urmă rămâne cu mâinile goale. I, I, I, I'm happy to hear the view of the... Mă bucur uh, că am aflat părerea comisiei, fiindcă și eu am înțeles același lucru de la domnul Dali. Eu vreau să aflu părerile dumneavoastră. Acesta a fost mesajul a spus că dorește să pună accent pe perspectiva pacienților. Și dacă m-ați ascultat, eu am încercat în repetate rânduri să pun accentul pe acest lucru. Poate că nu sunteți de acord cu mine, dar eu am încercat să, să aduc această perspectivă a pacienților. Iar această ocazie este una excelentă pentru noi de a influența Comisia. Noi spunem că dorim uh, ca această propunere să fie revizuită. Ei bine, asta facem. Doamna Hasi a spus că am putea să ne exprimăm uh, părerile și altfel, dar modul în care ne exprimăm noi părerea este dezbaterea, amendarea, revizuirea și ajungerea la compromisuri. Să nu spuneți, vă rog, că trebuie să facem un raport din proprie inițiativă și că va fi ușor să găsim un compromis privind, acesta, privind acest fel de uh, document, pentru că ne vom confrunta cu aceleași probleme și nu avem prea mult timp la dispoziție, nu ne putem permite să așteptăm, astfel încât noi trebuie să ne, um, să ne îndeplinim sarcina. Sunt gata să discutăm acest lucru și mâine, să discute și coordonatorii, dar vă rog, nu îmi spuneți că trebuie să renunțăm la această sarcină care ne revine. Vă mulțumesc. Je, je crois pas Doamne președinte. Cor. Sur le fond... În ceea ce privește spusele dumneavoastră, cred că suntem cu toții de acord, indiferent de culoarea noastră politică, că este nevoie să oferim pacienților toate mijloacele de care au nevoie pentru a fi pacienți responsabili, așa cum s-a spus, și aici avem uh, o dezbatere asupra căreia nu vreau să decid eu acum, fiindcă suntem prea puțini în sală care nu ne trimite la calendele grecești, ci uh, până la urmă este vorba de uh, coordonatori care, pot, care vor hotărâi ce trebuie făcut. Nu cred că pierdem prea mult timp. Și mâine dimineață se vor lămuri lucrurile și vom vedea dacă vom permite uh, să lucrurile se continue sau dacă o vom lua pe alt drum. Cred, după, cred că este soluția cea mai uh, bună, chiar dacă nu este perfectă, sau cea mai puțin rea. Domnul raportor, sunt de acord. Vă mulțumesc. Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul privind comunicarea Comisiei privind o abordare comunitară în privința prevenirii dezastrelor naturale și a celor provocate de om. Dau acum uh, cuvântul domnului João Ferreira, raportorul nostru privind această chestiune. Mulțumesc, doamna președinte. Evenimentele recente din Madeira, din Franța, furtunile care au avut loc, ne arată încă o dată importanța prevenirii dezastrelor, catastrofelor și ne confirmă încă o dată importanța acestui subiect. Spun uh, că ne uh, confirmă încă o dată, fiindcă era deja evident acest lucru. Și vreau să vă spun că în primii 16 ani de funcționare a Fondului de Solidaritate a Uniunii Europene, Comisia a uh, primit 62 uh, de cereri de solicitări de um, uh, sprijin financiar de la 21 de țări diferite, dintre care o treime, o treime reprezintă catastrofe majore. Alte dezastre nu au dus la, la introducerea de cereri de mobilizare de fonduri, deși consecințele lor asupra populațiilor implicate, asupra mediului și asupra economiei erau considerabile și în multe cazuri durabile. Prejudiciile sunt uh, aproape întotdeauna greu de, de calculat, dat fiind uh, pierderile de vieți, om- de vieți omenești. Însă, costurile economice și sociale sunt foarte mari. În acest context, prevenirea va trebui să dobândească o importanță socială crescută, devenind o etapă din ce în ce mai importantă în ciclul de gestionare a dezastrelor. Statele membre sunt primii responsabili în ceea ce privește protecția cetățenilor lor și prevenirea catastrofelor. Iată de ce se justifică o cooperare sporită în domeniul prevenirii și o mai bună coordonare a eforturilor între statele membre în ceea ce privește solidaritatea și întrajutorarea. Iată, deci, um, propunerea Comisiei face unele eh, propuneri importante, dar eh, iată, acest lucru am încercat să facem noi în acest raport, trebuie să mergem mai departe. Există mai multe acțiuni pe care Comisia dorește să le desfășoare în această comunicare. iar uh, la trei luni după această comunicare nu s-au luat încă aceste acțiuni. Eu am avut ocazia să adresez întrebări comisiei în scris, cât și în cadrul uh, ședințelor noastre și vreau să mulțumesc pe această cale Comisiei și Direcției Generale de Protecție Civilă pentru disponibilitatea sa uh, în ceea ce privește ajutor, ajutorul oferit și lămurile oferite. Așa cum spuneam, există trei orientări pe care și le propune Comisia în comunicarea sa, care încă nu s-au materializat. Este vorba de un inventar complet al uh, posibilităților de informare privind catastrofele, un studiu privind practicile actuale de cartografiere și gestionarea riscurilor, și pe baza acestor studii trebuie să avem orientări comunitare în ceea ce privește cartografierea riscurilor și pericolelor și, în cele din urmă, un inventar al instrumentelor comunicare existente pentru prevenirea catastrofelor. Am primit uh, răspunsul la această ultimă întrebare în care se spunea că acest studiu va fi finalizat, uh, e vorba despre inventarul fondurilor de investiții disponibile, va fi finalizat la sfârșitul lunii iunie a anului curent. Iată, deci, avem aceste elemente la dispoziție, bineînțeles că ar fi uh, binevenite încă o binevenită, încă o pregătire a raportului, dar, cum am spus, acest efort de solidaritate și întrajutorare în acest domeniu uh, cere mai multe măsuri și se propun crearea unei rețele care ar putea să reprezinte un for de schimb, de experiențe, de măsuri de prevenire, așa cum se propune și în comunicarea comisiei, dar în raport se merge mai departe se lărgește participarea în această rețea către autoritățile locale și regionale, fiindcă, iată, aceasta a fost uh, o solicitare a, a regii și uh, mi se pare foarte binevenit, uh, dat fiind uh, cunoașterea detaliată a caracteristicilor și a condițiilor locale. Această rețea ar fi un for de schimb de experiențe și de măsuri de prevenire, așa cum am spus, care trebuie dezvoltată. Aici ar putea participa și um, organizații sociale care activează în acest domeniu. O propunere subiacentă acestui raport este că uh, dimensiunea catastrofelor și apariția lor sunt influențate de foarte mulți factori și nu numai de fenomene naturale extreme. Aceste catastrofe sunt, uh, uh, sunt cauzate și de um, o relație greșită a oamenilor cu mediul înconjurător. Printre acestea se numără și uh, utilizarea intensivă a terenurilor, dezvoltarea industrială și urbană dezordonată, exodul rural, deșertificarea și așa mai departe. Iată, această, aceste vulnerabilități sunt mai acceptate în cazul regiunilor de convergență. Iată de ce este foarte importantă să se creeze la nivel european un cadru, de, un cadru financiar pentru prevenirea catastrofelor naturale sau provocate de om. Acest cadru financiar ar trebui să consolideze și să articuleze instrumentele existente, inclusiv în domeniile politicii de coeziune regionale și de dezvoltare rurală, printre altele. În raport sunt uh, stipulate măsuri de prevenire care vor trebui care vor putea să obțină finanțare privilegiată pe baza, bineînțeles, um, a uh, faptului că um, s-au manifestat, au făcut uh, victime Um, că victimele ale catastrofelor au căzut unele state membre, iată de ce trebuie să existe acțiuni uh, preferențiale, trebuie să existe o, o, bene, un o beneficiare preferențială de, de aceste mecanisme. Așa cum am, am spus, în lumina ultimelor catastrofe naturale, se pare că această chestiune este cu atât mai relevantă. Este uh, vorba de de remedierea situațiilor generatoare de risc, protejarea zonelor locuite, mai ales eh, aici eh, zone mai vulnerabile la catastrofe naturale, ehm, garantarea siguranței structurilor mari, precum și revizuirea eh, legislației privind siguranța construcțiilor și a utilizării terenurilor. Este nevoie și o mai bună integrare a prevenirii catastrofelor. Acest lucru se regăsește și în propunerea Comisiei în programarea națion- financiară națională, iar Comisia trebuie să, re- să revizuiască program- programele operaționale pe care le identifică statele membre în acest domeniu. Bineînțeles că aici trebuie să se, să se țină cont de caracteristicile și constrângerile naturale ale uh, regiunilor uh, slab populate sau ultraperiferice. Se subliniază și importanța Uh, cercetării și dezvoltării în ceea ce privește prevenirea catastrofelor, precum și nevoia de a avea o sporire a coordonării și cooperării în acest domeniu între statele membre și mai ales între acele state membre care se confruntă cu riscuri asemănătoare. Aici aș dori să subliniez faptul că este că trebuie să se accentueze uh, nivelul local-regional, iar această finanțare pentru uh, sporirea cooperării și articulării între statele membre trebuie să fie acordat, mobilizat în mod preferențial către centre de cercetare și dezvoltare în statele membre, într-un fel de rețea ale acestor instituții și nu să se îndrepte exclusiv către un centru comun de cercetare și dezvoltare, așa cum se spune în comunicarea Comisiei. Bineînțeles, acesta poate să joace un rol. Trebuie subliniată importanța dezvoltării uh, unor metode de adaptare la nivel rural cât și urban, în ceea ce privește intensificarea fenomenelor climatice extreme și, în cele din urmă, vreau să vorbesc despre nevoia unei abordări comunitare în ceea ce privește prevenirea catastrofelor, inclusiv uh, reducerea disparităților care există la ora actuală între regiuni și între statele membre în acest domeniu. Trebuie să îmbunătățim prevenirea în regiunile și statele membre unde există o expunere sporită la riscuri în funcție de situația economică. Iată, avem aici o dimensiune a coeziunii care trebuie introdusă în, în, în acest domeniu al prevenirii catastrofelor. Noi înțelegem foarte bine că aceste catastrofe naturale îi afectează mai mult pe cei nevoiași, pe cei care nu au uh, mijloacele financiare să se protejeze pe ei și bunurile lor. În cele din urmă se atrage atenția asupra unor tipuri de catastrofe naturale care s-au manifestat mai des, uh, mai ales în regiunile de convergență, și um, se propune ca, um, ca urmare a rezoluțiilor anterioare ale Parlamentului European să se instituiască un observator european al secetei, precum și o inițiativă specifică în domeniul protecției pădurilor și al prevenirii incendiilor. Aș dori să vă mulțumesc pentru disponibilitate și pentru colaborare uh, colegilor mei, raportorilor din uh, umbră, la ședințele noastre am încercat în, pe cât se putea să includ toate contribuțiile care s-au făcut, precum și contribuțiile pe care le-am primit eh, de la Comisia Regii și de la Comisia Agri. Bineînțeles că am ținut cont și de rezoluțiile anterioare, așa cum am spus, și de diverse aspecte ale acestor rezoluții date de Parlamentul European, care încă nu au, eh, nu au dat roade. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor, pentru, pentru acest raport uh, asupra unui subiect care ne interesează pe toți. Dau acum cuvântul raportorilor din umbră, începând cu Edith Estrela. Mulțumesc, doamnă! Acest uh, subiect este foarte important, foarte actual. Iată de ce Comunicarea Comisiei Europene este binevenită, iar acest raport joacă un rol foarte important. Iată de ce doresc să-l felice pe domnul raportor pentru activitatea desfășurată. În același timp, acest, această chestiune apare foarte des în dezbaterile noastre și este un motiv de îngrijorare pentru noi. Așa cum s-a spus deja, ceea ce s-a întâmplat de curând în Europa, dar și în afara Europei, catastrofa naturală din Madeira, Franța, Spania și în țări terțe, cum ar fi Haiti, Chile. Iată, des noi ne aplecăm asupra acestei chestiuni, încercând să găsim soluții, încercând să stabilim politici potrivite pentru prevenirea catastrofelor, dat fiindcă nu le putem evita, trebuie să încercăm totuși să le prevenim, iar momentul în care se întâmplă să avem la dispoziție dis, uh, ă, instrumentele și mijloacele necesare pentru a putea să evităm uh, rele mai mari, daune mai mari, pierderi de vieți omenești, precum și uh, devastare, distrugere a teritoriului. Catastrofele naturale au legătură cu schimbările climatice, ceea ce ne face să considerăm că se vor întâmpla din ce în ce mai des și vor fi din ce în ce mai, distrug- mai distrugătoare. În ceea ce privește prevenirea catastrofelor naturale, progresele care s-au înregistrat la nivel european au fost um, reduse. Vă reamintesc că în 2006 am fost uh, raportor în Comisia ENVI privind uh, acest subiect, iar în raportul meu uh, subliniam nevoia de a se adopta măsuri de prevenire, de a se consolida coordonarea între statele membre de a se investi mai mult în cercetare și așa mai departe. Măsuri pe care domnul raportor le-a reluat, pentru că răspunsul nu a fost mulțumitor în ceea ce privește îngrijorările exprimate de Parlamentul European în, în ceea ce privește propunerile aprobate de Parlamentul European în anul 2006. De pilde, atunci s-a propus crearea observatorului european pentru al secetei și deșertificării. Comisia Europeană, de curând, acum un an sau doi, într-o comunicare a subliniat importanța acestui uh, observator. Dar, până la urmă, acest lucru a rămas o intenție, nu s-a materializat. Apoi, Știm foarte bine că schimbările climatice vor aduce perioade îndelungate de secetă, urmate de incendii forestiere și de ploi torențiale. Și asta nu numai uh, în ceea ce privește și nu numai pentru incendii și secetă. Acestea nu afectează doar Europa meridională, ci și Europa centrală. Și Europa centrală a fost uh, victima acestor catastrofe. Iată de ce noi, în fiecare an, din păcate, în septembrie, când ne întoarcem din vacanță, aprobăm o rezoluție privind incendiile forestiere. Și încă o dată facem propuneri Uh, ne manifestăm bunele intenții de a face mai mult și de a acționa mai bine. În ceea ce privește incendiile de pădure, voi înainta o propunere în acest sens. Este foarte important să avem o directivă privind incendiile forestiere, așa cum a fost cerut uh, de, nu numai de Parlament, dar și de grupul european de experți privind incendiile de uh, pădure, de Institutul Silvic European. Și dacă avem o directivă pentru privind inundațiile, nu înțeleg de ce, din ce motiv, nu avem o directivă privind incendiile de pădure. Aș dori, în egală măsură, să subliniez uh, importanța promovării campaniilor de sensibilizare a opiniei publice în ceea ce privește prevenirea catastrofelor și în ceea ce privește schimbul de bune practici. Trebuie să existe o mai bun uh, schimb de bune practici între uh, diversele state membre. Și nu pot să nu menționez aici necesitatea, chiar dacă este vorba de răspunderea Consiliului aici, pentru că aici s-au blocat uh, lucrurile privind noua propunere de modificare a Fondului de Solidaritate care a fost aprobată de Parlamentul European acum doi ani, deci acum ceva timp, dacă nu mă înșel. Deci, ar fi foarte important să se deblocheze acest fond pentru ca uh, el să poată fi mobilizat în momentul în care se uh, întâmplă astfel de situații pentru care a fost și fost creat. În final, vreau să vă spun că este foarte important uh, să se poată folosi noile tehnologii de informare, mai ales uh, sistemul de informare geografică în ceea ce privește gestionarea situațiilor de incendiu și de inundații. Și în egală măsură este foarte important să existe măsuri, iar acest lucru ar trebui să se regăsească în directiva privind incendiile, să existe măsuri de protecție a pădurilor. Aici este vorba de interzicerea um, modificării utilizării terenurilor și uh, obligația reîmpăduririi solurilor. Este vorba aici de Natura 2000, În momentul în care vorbim de zone protejate și în momentul în care trebuie să existe o mai mare responsabilitate aici. Bun, uh, avem uh, mai multe propuneri de măsuri care au fost prezentate de multe ori și care trebuie să fie puse în aplicare cât mai curând cu putință. Trebuie să există obligativitatea la, pentru toate statele membre în ceea ce privește cartografierea riscului, fie că este vorba de inundații, fie că este vorba de incendii, ceea ce ne-ar ajuta foarte mult să prevenim, să preîntâmpinăm astfel de catastrofe naturale. Vă mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc foarte mult pentru această propunere. Această propunere mi se pare absolut interesantă și foarte bună. Vreau să dau acum cuvântul lui Gio Maria Ughias. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, Corin. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc uh, lui Joao Ferreira pentru această activitate excelentă pe care a depus-o. Totuși, trebuie spus că de la ultima ședință plenară la care am avut foarte multe cereri de cuvânt pe această temă în urma catastrofei din Madeira și din Franța, de vestul Franței, insulele Canare, Andaluzia și așa mai departe și lista este foarte lungă. Așadar, situația este destul de îngrijorătoare. François Alphonse a spus foarte bine că deși um, dacă într-o zi Sicilia este afectată, mâine poate alt stat s-ar putea să fie afectat. După cum a zis și doamna Estrela, eu cred că acest fenomen se va întâlni din ce în ce mai des în, uh, pe continentul nostru și în general în lume. Trebuie de aceea să atragem atenția întregului Parlament asupra unei inițiative ca aceasta și să solicităm uh, interesul tuturor pentru ca să respecte aceste principii și aceste linii directoare pe care le propunem. Eu cred că merită să dăm o atenție, potri, o atenție adecvată, mai ales unor aspecte importante, care sunt mai ales, de exemplu, cele de la punctul 5. E vorba de resurse acolo. Atenție trebuie acordată mai ales unui cadru financiar adaptat pentru că dacă nu ne gândim la investiții, nu ne gândim la resurse, s-ar putea să trebuiască după aceea să disponibilizăm aceste fonduri pentru a repara daunele. Așadar, e vorba de o investiție în viitor pe care trebuie să o facem noi, Uniunea Europeană. De asemenea, trebuie să acționăm, deci, într-un, în acest sens, conștient. Vreau să vă atrag însă atenția asupra unui aspect, și anume, că seria de principii și linii directoare care se regăsesc în acest document și în alte documente relevante trebuie să țină cont de instrumentele normative și legislative, dar și de programele pe care le avem la nivelul UE. Instrumentele de programe, uh, programare pe care le au, de exemplu, instituțiile publice. Aș vrea, de asemenea, să vă fac o propunere care probabil va fi după aceea subiectul unui amendament, și anume introducerea obligatorie a, în oricare instrument de program, de program general pentru regiuni, provincii sau uh, com, comune la nivel local, a unui capitol de cheltuieli pentru prevenire a astfel de evenimente. Deci în orice buget local, regional, în or, la orice nivel teritorial ar trebui să introducem așadar la buget un capitol pentru prevenirea astfel, astfel de evenimente. Pentru că orice com- comunitate trebuie să fie conștientă însă de necesitatea financiară pe care s-ar putea să o uh, aibă în momentul în care trebuie să restabilească securitatea în, în teritoriul respectiv. Așadar, e nevoie de un fond, de exemplu, de prevenirea cutremurelor sau a tsunamiului. Dar, după cum a spus și Nicolo Machiavelli, când vorbea despre soartă, întotdeauna vor exista uh, uh, pericole, dar dacă omul prevede, poate întotdeauna să le combată. Aș vrea de asemenea să îmi exprim uh, uimirea și în același timp um, bucuria pentru um, și să-mi exprim umirea pentru întocmirea unui observator european pentru secetă. nu pentru că mi se pare inutil, dar vreau să vă amintesc că am stabilit deja că va trebui să purtăm o discuție pe 16 iunie în plenară pe baza propunerii de regulament a Parlamentului, propunerii Consiliului pe care o discută Parlamentul cu privire la programul european de observare a Pământului, GMAS, care este deja într-o fază destul de avansată, unde avem diferite instrumente operaționale și unul dintre acestea se referă și la activitatea um, operațională din acest domeniu. Eu cred de aceea că acolo este locul în care trebuie să introducem aceste instrumente uh, faptul că noi discutăm acum despre acest observatoriu, eu cred că mai degrabă în acel domeniu pe care îl vom discuta și la plenară vom putea să introducem acest aspect care se potrivește foarte bine cu activitatea pe care o prevede acest program. Mulțumesc, Corin. Si beaucoup, Maria. Mulțumesc foarte mult, Jean Maria. Acum domnul Tremopulos are cuvântul. Chiria Proedre, είναι πολύ σημαντικό Mulțumesc, doamnă președinte. Este un subiect foarte important, într-adevăr. Raportul domnului Ferreira este excelent. El include și abordează elementele cele mai importante legate de utilizarea ă, solului, de planificarea terenurilor cu privire la protejarea ecosistemelor și prevenirea deșertificării, cartografierea riscurilor, și finanțarea și, de asemenea, colaborarea între statele membre. Ce ar mai trebui îmbunătățit în text? În primul rând, chestiunea legată de metodologia comună utilizată în cartografierea riscurilor și a catastrofelor. Aici putem să găsim uh, soluții uh, împreună ar trebui să găsim, să avem niște uh, cedin, cerințe minime pentru acțiunile de cartografiere, astfel încât să avem o abordare armonizată, să avem un sistem uh, unitar. Suntem de acord cu faptul că este necesar și un cadru financiar corespunzător pentru prevenirea catastrofelor pentru perioada de după 2013. Însă ne dorim o evaluare mai uh, strictă a programelor naționale și în același timp ne dorim o supraveghere corespunzătoare de către autoritățile europene că, într-adevăr, uh, utilizarea acestor fonduri este uh, corespunzătoare. Poate că am putea să luăm măsurile adecvate de siguranță de asemenea. Poate că avem și posibilitatea ca, în cazul la jumătate, jumătate dintre aceste fonduri, uh, să ne dăm seama că ele nu au fost utilizate corect. În septembrie, Parlamentul European a discutat uh, și s-a exprimat pentru o astfel de propunere Uh, de utilizare a fondurilor europene în cadrul solidarității cu persoanele, cu, pentru uh, regiunile care au fost afectate de incendii în Europa de Sud. Acestea trebuie să fie uh, din nou uh, să fac obiectul construcțiilor. Poate că se construiesc hoteluri acolo și atunci uh, lucrurile nu sunt ok uh, plus faptul că a existat și un factor uman care a influențat acele catastrofe. Această modificare, de exemplu, a utilizării terenurilor, aceasta um, arată o utilizare a uh, solului care nu este durabilă. Și, date fiind și schimbările climatice, uh, trebuie să uh, luăm măsuri de uh, adaptare. De asemenea, trebuie când vorbim uh, despre uh, bazinele uh, albiile râurilor, aici uh, nu trebuie să uh, existe uh, o înră- să, să permitem o înrăutățire a situației, a problemelor care există deja în albile râurilor. Și am putea, de asemenea, să includem uh, o uh, referire la uh, prevenirea catastrofelor uh, să subliniem prevenirea față de reacție. Dar în ansamblu găsesc acest text uh, foarte bun și îl susținem. Nakudakis. Mulțumesc, Marie Iena Kudakis are cuvântul. Read out a statement on behalf of the East. Mulțumesc. Aș vrea să citesc o declarație din partea raportorilor din umbră de la ECR. În primul rând, aș dori să mulțumesc domnului Ferrara pentru proiectul său de raport. După cum se stabilește în propunerea Comisiei, Uniunea Europeană a înregistrat un număr crescut de dezastre, natur- catastrofe naturale sau cauzate de om. Pentru a preveni dezastrele, Uniunea Europeană trebuie să-și pregătească cetățenii atunci când nu se poate um, când nu se poate face destulă prevenire. Aș dori de asemenea să subliniez uh, fața Comisiei că este nevoie de mai multă prevenire. Acțiunea la nivelul comunitar trebuie să fie complementară cu acțiunile naționale și ar trebui să se concentreze pe domeniile în care o abordare comună este mai eficientă decât mai multe abordări naționale. După părerea mea, acest proiect de raport uh, merge mult dincolo de complementarea la nivel național. Cred că ar fi mult mai bine să rămânem mai aproape de propunerea Comisiei. O abordare comunitară la preven uh, a prevenirii dezastrelor ar trebui să se concentreze pe măsuri care au fost deja luate la nivel european și ar trebui îmbunătățită eficiența politicii politicilor și instrumentelor de politici existente în ceea ce privește prevenirea catastrofelor. De exemplu, nu-mi place ideea de crearea unui nou instrument financiar, așa cum sugerează raportorul. Prevenirea este în primul rând și mai ales responsabilitatea statelor membre. Acțiunea la nivel comunitar nu ar trebui să vină decât complementar față de acțiunile naționale. Je vous remercie. Mulțumesc. Esther Ans Garcia are cuvântul. Eu queria pedir disculpas por nu estar Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze că nu am fost aici de la început. Am fost la Comisia Agri, unde am discutat uh, chestiuni importante și, din păcate, nu pot să fiu în două locuri de același timp. Aș dori, în primul rând, să-i mulțumesc raportorului domnul Ferreira pentru elementele pe care le-a inclus în raport. De asemenea, mă bucur să văd că raportul subliniază necesitatea îmbunătățirii cooperării la toate nivelurile, local, regional, național, astfel încât să putem aborda uh, catastrofele naturale într-o manieră mai eficientă, pentru că acestea nu cunosc frontiere, nu sunt uh, o problemă care afectează doar anumite regiuni dacă există uh, un incendiu de pădure în peninsula iberică sau un dezastru în Grecia sau în Germania, acest lucru ne afectează pe toți. De aceea trebuie să ne asigurăm că există fonduri adecvate pentru o prevenire, pentru măsuri de prevenire adecvate, fără a uh, discrimina niciun sector economic. Ar trebui să îmbunătățim coordonarea în toate domeniile, un exemplu fiind coordonarea între programele Uniunii Europene care există deja la nivel uh, regional sau național. Și dați-mi voie să vă dau un exemplu. Modul în care se uh, abordează măsurile de prevenire a focurilor, uh, a uh, incendiilor de pădure, uh, este uh, foarte uh, uh, puțin unitar Uh, dispozițiile sunt foarte diferite în instrumentele Uniunii Europene. Am câteva amendamente și, de fapt, în concluzie, am un singur amendament complet. Um, cred că ar trebui să existe o directivă cu privire la secetă, așa cum avem o directivă privind inundațiile. Uh, pentru că secetele prelungite au uh, un impact uh, economic semnificativ. Să ne gândim doar la Parcul Național Doniana în Spania, ce s-a întâmplat acolo în uh, trecut. Trebuie de asemenea să avem un uh, protocol de acțiune uniform pentru toate tipurile de dezastre naturale. Eu v-am dat uh, exemplul incendiilor, incendiilor de pădure. În al treilea rând, uh, uh agricultorii uh, sunt importanți. Trebuie să ne asigurăm că activitățile agricole sunt viabile din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere ecologic, astfel încât producția să nu uh, să nu înceteze și uh, agricultorii să nu părăsească zonele rurale, pentru că exodul rural poate să uh, afecteze în mod dezastruos toate aceste zone din Europa. De asemenea, ar trebui să avem o politică forestieră la nivel european care să protejeze resursele de pădure și în cadrul, incluzând importanța acestora ca și puțuri de carbon și în combaterea schimbărilor climatice, trebuie să asigurăm o protecție și o utilizare optimă a pădurelor. Uh, schimbările climatice sunt o preocupare din ce în ce mai importantă pentru noi uh, și sunt incluse în mai multe rapoarte ale Parlamentului European. Pe viitor, Uniunea Europeană ar trebui să aibă instrumente financiare uh, clare care să fie uh, menite specific um, includerii adaptării în politicile sectoriale, astfel încât să încercăm să prevenim dezastre um, viitoare legate de schimbările climatice. Nu putem să credem că suntem imuni la astfel de dezastre. Felicitări, domnule Ferreira. Je vais passer maintenant la parole à la commission. Mulțumesc. Dau acum cuvântul comisiei. Oui, merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia dorește să mulțumească domnului raportor precum și Parlamentul European, uh, care și-a exprimat punctul de vedere în nenumărate avize privind prevenirea catastrofelor. Abordarea Comisiei Europene este dublă. Ne ocupăm de reacția, de răspunsul la catastrofe, dar și de prevenirea acestora. Deci, solidari... este vorba aici de solidaritatea pe care o poate aduce Uniunea Europeană, dar și uh, responsabilitatea privind prevenirea catastrofelor uh, joacă un rol la fel de important. De la adoptarea acestei comunicări, Comisia a lansat tot felul de acțiuni la care a făcut referire raportorul, s-a ocupat de sensibilizarea conștiinței publice privind catastrofele naturale, privind cele mai bune practici, analizele de risc, și așa cum uh, s-a spus de către raportor, bineînțeles, noi dorim să ne asigurăm că prevenirea este mult mai bine integrată în instrumentele financiare existente. În acest cadru am uh, publicat un studiu privind principalele instrumente de prevenire de susținere a statelor membre în acest domeniu și uh, dorim să stabilim o legătură mai clară între instrumentele financiare pe de o parte, și prevenirea catastrofelor naturale, pe de altă parte. Este necesar să avem o metodologie a procedurilor care ar putea să ne permită să avem o punere în aplicare eficientă a acestor prevederi la nivel local și regional. În cele din urmă, Comisia Europeană se ocupă și de chestiunea pădurilor. Am publicat o carte verde pe 1 martie privind protecția pădurilor precum și uh, informațiile, informarea privind pădurile în Uniunea Europeană. Această carte verde ne permite să studiem tot soiul de opțiuni de dezvoltare a politicilor în acest domeniu. În ceea ce privește observatorul um, european al secetei care a fost um, menționat de unii deputați, uh, cercetăm această uh, Um, posibilitate, iar um, scopul, obiectivul acestui observator pentru care avem un prototip uh, va fi prevenirea, detectarea și monitorizarea, uh, precum și schimbul de date. Vreau să, mulțu- să vă mulțumesc, doamna președinte, și să mulțumesc domnului raportor pentru avizul său. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Dau acum uh, din nou cuvântul domnului Freira mulțumind încă o dată pentru acest raport atât de bun, pentru care, iată, l-a felicitat toată lumea astăzi. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, aș dori și eu să mulțumesc colegilor pentru observațiile făcute. Cred că mai avem în continuare posibilitatea de a mai discuta unele aspecte și poate să facem, să aducem unele modificări. Vă mulțumesc pentru observațiile făcute și vreau să vă spun că sunt deschis uh, contribuțiilor uh, fie pe cale scrisă, dacă doriți să mi le trimiteți astfel, uh, dacă nu, putem la, să ne întâlnim pentru a discuta și alte aspecte. Cred că în ceea ce privește întrebările adresate, um, aș vrea să subliniez o primă chestiune, care este un punct de plecare al acestui raport. Este vorba despre faptul că noi putem să evităm catastrofe naturale, dar nu putem să evităm fenomene climatice extreme. Eu am încercat să vă spun că nu există semnul de egalitate între ele. Un fenomen climatic extrem nu înseamnă neapărat o catastrofă naturală, iar aici rolul, intră în joc rolul prevenirii. Trebuie să uh, ne asigurăm că aceste fenomene climatice extreme care s-au întâmplat, se întâmplă și se vor întâmpla pe viitor, poate chiar mai des decât acum, trebuie ca aceste fenomene să nu se transforme neapărat în catastrofe naturale. Nu o să răspund acum la toate observațiile ridicate. În ceea ce privește însă directivele, s-a vorbit despre directiva privind uh, seceta, privind incendiile. Cred că este foarte important și am încercat să fac acest lucru, să ne concentrăm asupra măsurilor concrete privind aceste două tipuri de catastrofe naturale în ceea ce privește seceta ar putea să existe aici um, păreri diferite și se pare că Comisia Europeană Um, are acum în curs de desfășurare această idee a Observatorului European al Secetei, acest proiect. Aceasta este una dintre ideile propuse. Am putea, poate, să discutăm mai mult această chestiune uh, să discutăm despre sfera de aplicare și despre obje- obiectivele acestui observator european al secetei în ceea ce privește directiva privind incendiile. Nu se propune neapărat o directivă, ci se propune recunoașterea acestei probleme și a unei inițiative um, specifice pentru acest, uh, pentru această problemă. S-a vorbit despre acest lucru, au, ridicat acest, au ridicat și unii colegi această chestiune. Adică este foarte important la ora actuală. Multe state membre se conflictă, se, mă scuzați, se confruntă cu o problemă foarte gravă a acestor incendii forestiere. Uh, iar uh, despădurirea în aceste țări depășește procentul de reîmpădurire. Iată de ce Uh, iată de ce această problemă este foarte gravă. Este și, și problema paraziților care afectează pădurile și iată aici avem nevoie de un sprijin pentru reîmpădurire. Cum spuneam, aici trebuie să se țină cont și despre nevoia de a privilegia speciile autohtone, așa cum uh, se spune în raportul privind promovarea biodiversității. Uh, Ă, asta pentru, mă scuzați, pentru a promova biodiversitatea și pentru a promova rezistența pădurilor în, în fața acestor, unor anumită catastrofe naturale. În ceea ce privește cadrul financiar la care s-a făcut referire ă, de, la, de către colega de la ECR, este vorba de un nou ă, instrument financiar. Până la urmă, nu se propune un nou instrument financiar. Unii colegi considerau că ar trebui să alegem această soluție. Dar vreau să vă spun că părerile diferă aici, iar eu am propus în, în, în raport să avem un cadru financiar adecvat prevenirii catastrofelor pe baza instrumentelor existente. Aceasta a fost și părerea unor colegi care au luat cuvântul și, cred eu, este soluția cea mai potrivită. Deci trebuie să avem ca punct de plecare instrumentele existente, uh, și anume politica de coeziune regională, de dezvoltare rurală, și să încercăm să avem un cadru financiar care să țină cont de nevoia de, de finanțare a prevenirii catastrofelor. E adevărat, așa cum bine s-a spus, și, bun, nu cred că se pune sub semnul întrebării această chestiune în raport. Este vorba de faptul că prevenirea reprezintă răspunderea primară, principală a statelor membre și uh, acest lucru este recunoscut, bineînțeles. Ceea ce se propune este o consolidare a cooperării și a solidarității între statele membre în contextul recunoașterii faptului că această competență este o competență principală a statelor membre. S-a vorbit și despre chestiunea agriculturii și, despre și despre rol pe care îl joacă agricultorii aici, despre importanța agriculturii. Și așa cum am spus, eu am avut ocazia să să citesc avizul uh, Comisiei Agri și am încercat să includ unele din aspectele care se regăseau în acest document. Bineînțeles, rolul uh, agriculturii este foarte important și eu am spus acest lucru în expunerea de motive. Este foarte important să evaluăm impactul PAC în uh, domeniul uh, prevenirii catastrofelor și trebuie să recunoaștem care sunt uh, consecințele în ceea ce privește exodul rural în anumite regiuni, de pildă, sau efectului pe care îl are acest fenomen asupra sporirii riscurilor um, în aceste regiuni. Iată de ce trebuie să avem o abordare transversală în ceea ce privește prevenirea catastrofelor, ținând cont de uh, Uh, efectele tuturor politicilor uh, sectoriale și aici am dat exemplul politicii agricole comune în expunerea de motive. O întrebare care a fost uh, pusă aici de mai mulți colegi a avut, refer, a avut legătură cu instrumentele de programare și cu faptul că există un capitol uh, pentru prevenire în ceea ce privește responsabilitatea primară a statelor membre, se propune acest lucru în momentul în care există recomandarea unei revizuiri a programării finanțării comunitare, ținând cont de această nevoie de uh, Uh, repartizare a fondurilor pentru prevenirea catastrofelor. O altă chestiune care a fost ridicată se referă la verificarea uh, bunele, bunei utilizări a creditelor disponibile. Este o, îngrijora, este, um, o îngrijorare pertinentă, s-a discutat și săptămâna trecută acest lucru, dar în acest caz trebuie spus că mecanismele pe care le avem la dispoziție, cele la care m-am referit, uh, prevăd deja instrumente de control. Deci, instrumentele de finanțare pe care le avem la ora actuală prevăd mecanisme de control, de verificare a uh, utilizării adecvate a acestor fonduri. Deci, trebuie să ținem cont de acest lucru și să nu, să nu uităm acest aspect. Uh, iată, deci, e clar că îngrijorarea aceasta este pertinentă, am mai spus acest lucru, dar Aici nu se propune un instrument financiar nou, ci este vorba doar de instrumentele existente, de a acestora și crearea unui cadru financiar care să poată uh, facilita prevenirea. În acest caz, uh, pentru aceste instrumente financiare există reguli și trebuie să se țină cont de ele în ceea ce privește buna folosire a finanțărilor, a fondurilor pe care le avem la dispoziție. Aș dori să mai subliniez uh, încă o dată faptul că sunt deschis uh, la contribuții provenite din partea dumneavoastră. Am luat notă de tot ce s-a spus, tot ce s-a spus astăzi, dar dacă doriți, puteți să faceți contribuții uh, Uh, observații în scris până la termenul care e scris acolo, nu știu exact care este, dar o să ne spună doamna președinte. Cred că este vorba de data de 22, deci eu sunt deschis uh, să primesc observații din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc! Merci, Mulțumesc! Într-adevăr, mi-ați creat o tranziție perfectă pentru a încheia această ședință. Deadline-ul pentru amendamente este 22 martie la ora 12. Vom vota în Comisia Envi pe 3 și 4 mai 2010 și la plenară în iunie 2010. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru toți cei care, tuturor celor care au rămas până la sfârșit uh, la această reuniune. Vă urez o seară bună și pe mâine.